So, dear colleagues, may we begin with the afternoon program? Dragi colegi, aș propune să începem. Uh, vreau să uh, salut pe domnul profesor uh, Isolarul, care va prezenta studiul cu privire la clădirea competențelor în uh, cadrul legislației comerciale la cererea comisiei noastre în contextul lucrului la raportul din proprie inițiativă cu privire la rezolvarea rapidă a disputelor în domeniul comercial. Al domnule profesor, aveți 15 uh, minute la dispoziție, după care vom, uh, doamnă profesor, după care vom uh, asculta întrebările din partea membrilor. În primul rând, mulțumesc pentru invitația de a veni la Bruxelles. Prima dată am fost aici în uh, iulie. Vorbesc, să vă vorbesc pe aceeași uh, temă. Mulțumesc că mă primiți din nou uh, pentru a prezenta acest studiu astăzi. Prezentarea mea este formată din trei părți. În prima parte voi descrie pe scurt Uh, cele mai importante concluzii ale studiului meu și apoi implicațiile care decurg din aceste implicații pentru disputele din Uniune. A treia parte conține o serie de recomandări, desigur, pe care sper că dacă le punem în aplicare vor duce la o creștere generală a nivelului de competență în Europa. Să începem cu ceea ce am identificat ce am găsit. E bine, aceste conflicte comerciale sunt uh, distribuite neuniform în Europa uh, din cauza diferențelor uh, legislative din statele membre și de aceea atunci când se face comerț transfrontalier, uneori lucrurile sunt neclare și este de asemenea neclară unde și când se poate acționa în instanță pentru soluționarea disputelor. Adesea, părțile ajung să uh, încerce să aleagă legislația mm, aplicabilă sau instanțele care ar trebui să-i uh, ajute. O să descriu în studiul meu că o să vă arăt în studiul meu că uh, legile și instanțele uh, engleze sunt uh, mai populare pentru rezolvarea, mai căutate pentru rezolvarea disputelor comerciale decât uh, cele din alte state membre și asta datorită mai multor uh, factori pe care îi voi aminti aici. Clar, uh, competențele instanțelor, așa cum sunt percepute, de către părțile în litigiu ar, uh, ar trebui să fie uh, aceleași în fiecare stat membru. Dar totuși, uh, multe companii preferă să își rezolve litigiile în Regatul Unit, deși acolo costurile de judecată sunt foarte mari. Perspectiva Brexitului acum uh, ridică însă o problemă. Procedurile uh, judiciare englezești nu vor mai beneficia de cooperarea instanțelor uh, europene, mai ales în domeniul penal, iar judecătorii englezi nu vor mai fi iar um, nu, uh, legislația europeană nu va mai fi aplicată direct în uh, Regatul Unit în conformitate cu regulamentul Bruxelles 1. Și de aceea instanțele uh, din Regatul Unit vor rămâne în curând fără acești clienți care își vor căuta rezolvarea problemelor în altă parte în Europa. O parte din uh, companii deja uh, au arătat preferințe pentru anumite instanțe și evită instanțe din alte state membre, precum Bulgaria, Croația, Italia, Slovacia, Slovenia, Spania, uh, țări, state membre în care companiile spun că instanțele sunt părtinitoare sau nu uh, își rezolvă corect uh, litigiile. De aceea cred că multe state uh, membre ale Uniunii sunt lipsite de competențele legislative, competențele juridice care le-ar face atractive pentru soluționarea anumitor litigii comerciale transfrontaliere. Părțile trebuie să aibă încredere că drepturile lor vor fi apărate atunci când se adresează instanței și trebuie să crească încrederea acestora în instanțele judecătorești din uh, Uniunea Europeană. Pentru asta am făcut și o serie de recomandări. E vorba, în primul rând, de introducerea unei proceduri uh, accelerate pentru uh, soluționarea litigiilor această recomandare ține cont de faptul că una dintre, unul dintre principalele motive pentru care uh, părțile aleg o anumită instanță în soluționarea unui litigiu ține de viteza cu care dosarul trece prin instanță și cauza este soluționată. Deci uh, acesta este doar unul, însă din uh, cam cinci motive principale. Deci viteza Uh, soluționării sau uh, poate lentoarea, dacă vreți, uh, reprezintă un factor pentru care anumite companii evită anumite jurisdicții. Deci cu cât mai repede se rezolvă lucrurile, cu atât mai uh, atractivă este acea uh, țară membră. Nu uh, multe state membre însă sunt atractive din această din acest punct de vedere, procedurile civile în majoritatea statelor membre durează foarte mult. În Italia, media este de peste 500 de zile pentru o decizie în primă instanță într-un caz comercial. Slovenia, Croația, 400 de zile în medie, și iată, în aceste condiții, o procedură europeană accelerată poate fi un pas înainte ca să ne asigurăm că fiecare stat membru beneficiază de această procedură de uh, soluționare a litigiilor. O procedură europeană însă nu este uh, soluția universală, panacea universală în unele state membre, procedurile judiciare țin foarte mult uh, timp din motive diverse, insuficienți judecători sau judecători insuficient uh, pregătiți, lipsa de resurse, lipsa infrastructurii IT. În al doilea rând, uh, deși viteza este un factor important uh, în atractivitatea unei uh, instanțe, nu este singurul factor și studiile empirice arată că e important sau poate chiar mai important predictibilitatea deciziei. Deci aici când e vorba de cazuri foarte previzibile în care decizia trebuie să fie de bun simț, uneori însă nu se întâmplă așa, fie că judecătorii nu au experiență sau nu au uh, competențe, nu au pregătirea necesară. În uh, Marea Britanie și mai ales uh, Londra, instanțele sunt foarte populare pentru acest tip de spețe pentru că uh, Mm, lucrurile merg repede, dar și pentru că judecătorii sunt considerați experți în drept comercial și sunt foarte respectați. O procedură accelerată pentru aceste cazuri transfrontaliere ar putea să fie deci un prim pas. Un al doilea pas pe care îl recomand în studiul meu ar trebui să fie înființarea unor instanțe specializate pentru cazuri comerciale transfrontaliere. Această recomandare se bazează pe faptul că specializarea reprezintă instrumentul numărul 1 în îmbunătățirea calității procedurilor și deciziilor. Germania a experimentat cu succes uh, curțile, instanțele specializate, mai ales în domeniul adopțiilor internaționale și al măsurilor ce țin de protecția copilului. Într-un mod uh, similar, număr de state membre s-au concentrat pe aplicarea uh, regulamentului privind uh, despăgubirile de valoare mică și au reușit să utilizeze instanțe specializate pentru, de exemplu, protecția drepturilor de autor, protecția mărcilor europene, de regulamentul pentru protecția mărcilor obligă statele membre să protejeze mărcile și brevetele europene și studiez și în studiul meu recomand um, statelor membre să se inspire din acel regulament și să desemneze cel puțin un, um, o instanță care să fie specializată pe aceste probleme. Pentru că acea instanță va căpăta repede experiență și Uh, competență pentru a descălci și cele mai complexe cazuri. Trebuie să ne asigurăm și că uh, companiile au acces la cel puțin o instanță specializată care să înțeleagă care sunt problemele. Aș mai recomanda ca aceste instanțe să adopte procedura accelerată imediat pentru și um, să găsească modalități de uh, flexibilizare a procedurii, astfel încât să se adapteze la specific, specificul fiecarei uh, spețe în parte. Cu introducerea acestei proceduri și cu înființarea instanțelor specializate, Uniunea Europeană cred că va face pași importanți uh, spre îmbunătățirea competențelor în domeniu. Eu vă recomand însă să mergem și mai departe și mă gândeam la înființarea unei instanțe internaționale pentru soluționarea accelerată a disputelor comerciale. Această instanță ar veni în completarea instanțelor din statele membre și ar oferi părților în litigiu un, o garanție suplimentară pentru uh, rezolvarea problemelor lor. Ar fi și câteva avantaje. De exemplu, ar, aceasta ar fi o adevărată instanță internațională care să răspundă nevoilor părților în litigiu pe plan internațional și ar putea să vină și în susținerea instanțelor naționale cu uh, autoritatea dată de experiență și de neutralitate, așa cum există uh, instanțe internaționale de arbit, arbitraj. Judecătorii uh, independenți numiți acolo trebuie să aibă însă suficientă experiență și competență pentru cazurile de anvergură internațională. Și de asemenea trebuie să ne asigurăm de imparțialitatea acestora. Părțile comerciale ar putea obține din partea acestei instanțe internaționale ceea ce obțin acum din partea unui arbitraj internațional. De asemenea, o astfel de instanță ar putea să participe mai uh, convingător la nivel global la rezolvarea litigiilor globale. Aici uh, se simte deja o concurență, o cursă pentru uh, înființarea unei astfel de instanțe și această cursă este deocamdată condusă de China. Am avea acum o șansă să înființăm o instituție care să devină un actor important pe uh, planul uh, acesta. Deci, acestea sunt cele trei măsuri, adică recomandările mele includ și trei măsuri pentru uh, îmbunătățirea situației. E vorba deci de procedura accelerată, e vorba de desemnarea instanțelor specializate și în al treilea rând de crearea acestei uh, instanțe europene specializată în drept comercial. Alte măsuri ar putea să țină de alegerea legislației aplicabile, de formarea judecătorilor, accesul la legislație și educație legislativă. Dacă doriți, sigur că vă pot da mai multe uh, detalii cu privire la acest uh, studiu, sigur dacă vă interesează și aș încheia spunând că aceste măsuri, acest pachet de măsuri, în cazul în care vor fi aplicate, cred că vor um, conduce la uh, proceduri și instanțe de mai mare, de mai bună calitate în statele membre, indiferent de dimensiunea sau de resursele statelor membre. Acestea vor putea să inspire încredere că pot rezolva spețele de natură comercială, iar la nivelul Uniunii vom deveni un uh, teritoriu atractiv pentru soluționarea litigiilor din domeniul um, comercial. Deci Uniunea ar putea să devină un loc mai atractiv pentru afaceri. Vă mulțumesc. As well, now uh, there is a window of opportunity for the members to to ask questions. Uh, Monsieur Le Breton. Oui, merci, Monsieur le Président. Je remercie euh, Mulțumim foarte mult prezentatoarei, care a prezentat niște propuneri foarte concrete și foarte precise. Rar se întâmplă ca într-un termen așa de scurt uh, să aibă cineva timp să facă propuneri așa de detaliate. În orice caz, mie mi s-a părut foarte interesant ce ați spus, ce propuneți pentru a îmbunătăți regulamentul în ceea ce privește litigiile comerciale transfrontaliere în Europa și nu um, ați organizat foarte bine suspensul și ați mers crescendo cu propunerile. Prima propunere nu pune probleme. Faptul că tribunalele naționale trebuie să dea dovadă de mai mare viteză în gestionarea litigiilor. 100 de zile în Italia, 400 în Grecia, dar e prea mult. Deci prima propunere nu pare să uh, dea naștere la probleme. A doua problemă este deja una mai sensibil de implementat, pentru că propuneți tribunale specializate în fiecare stat pentru litigii comerciale transfrontaliere și putem atunci să vorbim despre semne de întrebare, pentru că contenciosul este dificil și e dificil să te adresezi unui tribunal specializat de fiecare dată. Păi dacă facem așa, justiția națională va fi împărțită în mii de tribunale specializate și atunci ce se mai întâmplă în ritmul ăsta cu tribunale de drept comun? Justițiabilii doresc să se adreseze unui tribunal cu competențe mai vaste. Știți că aveți un plan B pentru că propuneți să ne limităm la camere specializate și asta mi se pare un pic mai ușor de realizat. Cred că vă va fi dificil să convingeți statele, în termen scurt cel puțin, să se orienteze către această soluție. Am înțeles că preconizați ca în fața acestor tribunale sau camere specializate procedura să fie limba engleză. Deci sunt probleme de ordin constituțional în anumite state, inclusiv în Franța, unde se spune clar că limba justiției este limba franceză. Și închei cu propunerea dumneavoastră finală să creăm un tribunal comercial european. Aici n-am înțeles exact și aș vrea să-mi clarificați. După părerea dumneavoastră, acest tribunal comercial european n-ar înlocui tribunalele naționale specializate. Ați spus că va fi suplimentar. Cum se face legătura dintre competențele acestui Tribunal Comercial European și cele ale tribunalelor naționale specializate? Ca primă întrebare și apoi am văzut pe tabloul pe care ni l în tabelul pe care ți l-ați arătat o informație pe care nu v-ați uh, lungit, dar care mi s-a părut interesantă, se spunea alegerea limbii aplicabile. Legi aplicabile, choice of law în engleză. Ce înseamnă asta? Ce, cum adică alegem legea aplicabilă? Mulțumesc! A fost foarte interesant să vă ascult. Doamna Kaufmann. Ehm, ja, recht herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul nostru din umbră, domnul Coferati, își cere scuze pentru că nu poate fi prezent astăzi la Bruxelles și m-a rugat să spun câteva cuvinte în numele său. Evident, și numele meu. Vă mulțumesc pentru acest studiu foarte interesant. Iar în numele domnului Coferati aș dori să vă întreb legat de puterea de negociere a părților. Pentru că la începutul studiului spuneați că în cazul de conflicte comerciale, părțile implicate sunt uh, pe același palier, au aceeași putere de negociere și că niciuna dintre părți nu ar putea fi privită ca fiind mai slabă sau respectiv uh, ca având nevoie de o protecție sporită. Și evident că în caz de litigi comerciale avem de a face și cu dispute între firme mari și IMM-uri, unde totuși e destul de evident că puterea de negociere a multinaționalelor uh, pe de o parte și a IMM-urilor sau chiar micro pe de altă parte este foarte diferită. De aceea și întrebare importantă pe care dorește să vă adreseze. Ce se poate face pentru a spori puterea de negociere a IMM-urilor în cazul uh, disputelor comerciale? Doamna Delvo. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu pentru această prezentare așa de interesantă. Mă gândesc că recomandările dumneavoastră sunt unele pe termen scurt și altele probabil vizează o perioadă mai lungă. Și aș vrea să știu acest Tribunal Comercial Internațional European. Ați spus că ar putea concura cu alte tribunale comerciale internaționale, ați menționat Singapore, China. Mi-ar plăcea informații suplimentare din partea dumneavoastră în acest sens. Să știu cum funcționează pe alte continente și o a doua observație se referă la accesul la date, pentru că e una, un subiect uh, pe care l-ați dezvoltat mai puțin. Ați spus că accesul la date ar putea fi îmbunătățit și mi-ar plăcea să vă întreb dacă vă gândiți la justiție predictivă. Când inteligența artificială traversează toate sau ea parcurge toate deciziile, toate instanțelor și avem o bază de date comună, ar fi un risc pentru uh, comerțul internațional sau predictibilitatea ar crește? Dacă aveți un punct de vedere în acest sens, mi-ar plăcea să știu, pentru că am citit multe pro și contra în acest sens și încerc să-mi formez o opinie pe acest subiect. Acestea au fost întrebările, doamne, și acum dacă îmi puteți uh, oferi răspunsuri. Thank you very much. Mulțumesc. Sunt niște întrebări pline de provocări și o să încercăm să o să vă încerc să vă răspund în timpul limitat. Monsieur Breton, Uh, and... Aș vrea să încep cu domnul Breton și întrebările puse. Dacă am înțeles corect, primul dumneavoastră punct se referă la înființarea de tribunale și camere specializate în statele membre. Ați spus că Vă întrebați dacă e o idee bună să fie create tribunale specializate, dar că camerele specializate ar fi o cale bună de urmat. Și aici cred că statele membre sunt cele care hotărăsc cum să implementeze cerința de a furniza forumuri specializate pentru litigii comerciale internaționale. Pot fi tribunale sau camere în funcție de ce se potrivește mai bine cu sistemul judiciar al statelor membre. Mă gândesc că țările de jos, care deocamdată în momentul de față vor să creeze o curte internațională, vor să o desemneze pe aceea ca for pentru disputele internaționale, iar Germania și Franța, care de curând au creat camere specializate, vor numi aceste camere. Asta la, la latitudinea statelor membre, prin urmare, pentru a se asigura că aceste noi camere sau instanțe se potrivesc, sunt pe măsura structurilor. În ceea ce privește limba procedurii, sigur, aceasta este <laughs> o dezbatere foarte intensă referitoare la dacă ar trebui să permitem procedurii limba engleză sau nu. Și statele membre care au introdus procedurii limba engleză au avut niște dezbateri constituționale foarte importante pe acest subiect. Din câte știu eu, am urmărit discuțiile în Germania, în Franța și în țările de jos. Am observat că la nivel constituțional nu e o problemă să permiți proceduri în engleză pentru genul acesta de proceduri specializate transfrontaliere, atâta vreme cât te asigur că există traducere în limba națională. Înțeleg că așa furnizează momentul de față instanțele în Franța, la Curtea de Apel nou creată, oferă, se oferă interpretare în franceză pentru a asigura respectarea drepturilor constituționale a tuturor parțelor, inclusiv ale publicului. Deci răspunsul meu la acest punct ar fi, cred că este o problemă, un aspect de menționat, dar cred că dacă vă uitați la statele membre veți vedea că există metode de a evita această problemă. Apoi, întrebarea referitoare la Curtea Comercială Europeană. Aceasta n-ar trebui să înlocuiască în niciun fel instanțele statelor membre, ci să le suplimenteze și să ofere părților un for suplimentar. În ceea ce privește jurisdicția, se face o diferențiere între Curtea Europeană și cea a statelor membre, în funcție de dorința părților. Părțile care mm, aranjează să-și soluționeze litigii se pot adresa acestei instanțe sau instanțelor unui stat membru. Curtea Comercială Europeană nu trebuie să aibă jurisdicție obligatorie, astfel încât părțile să fie obligate să apeleze la aceasta, dar trebuie să fie uh, la latitudinea părților să hotărască cel mai bun for pentru a-și soluționa litigiile și multe părți vor fi încântate să soluționeze litigiile în statele membre, în instanțe specializate, pe când alte părți posibil să fie mai uh, înclinate să caute justiție în, într-o instanță internațională. De asigur, asta părțile sunt cele care hotărăsc. Este important ca uh, această Curte Europeană Internațională să fie o suplimentare, nu o înlocuire a instanțelor statelor membre. Și o ultimă observație referitoare la choice of law, alegerea legislației. În studiul meu am descris faptul că regulamentul ROM 1 are o poziție destul de flexibilă în ceea ce privește alegerea de către părți, adică părțile pot să aleagă legislația aplicabilă, însă regulamentul Roma 1 include două restricții și în studiul meu recomand să se elimine aceste restricții din mai multe motive pentru că nu fac ca alegerea unui stat membru să fie mai atractivă neapărat decât alta. Deci, sugestia mea ar fi să înlătuim aceste restricții pentru a ne asigura că părțile comerciale sunt libere să-și exercite așa acea alegere. Doamna Kaufman, ați pus o întrebare referitoare la puterea de negociere. E un punct foarte important și aveți dreptate. La începutul studiului meu am spus că Ipoteza de la baza studiului este că vorbim despre părți comerciale cu putere de negociere egală. Aveți dreptate să spuneți că în ceea ce privește relațiile comerciale, adesea avem relații în care o parte e într-o poziție de forță. Mari companii versus mici companii, companii cu cotă mare de piață, companii cu o cotă de piață mai mică sau din alte motive. Asta în relații comerciale, unde părțile nu au aceeași putere de negociere. Întrebarea este cum faci față acestor situații din punct de vedere al reglementării. Și aici apare problema, pentru că în ceea ce privește relațiile comerciale, e destul de dificil să spui dinainte care parte va fi partea mai puternică Poate că cea mai mare, dar s-ar putea ca și cea mai mică să fie cea care dictează termenii. Partea cu o cotă mai mare de piață, dar poate și invers. Deci, din punct de vedere al reglementării, e foarte dificil să gestionezi diferențele în putere de negociere contractele de, pentru consumatori, acolo, sigur, presupunem că consumatorul este în poziția de negociere mai slabă, dar la contractele comerciale e mai greu să spui. Cum ne asigurăm, prin urmare, că drepturile părților comerciale mai slabe, micro microfaceri, microcompanii, sunt respectate. Noi recomandăm ca în toate propunerile să salvgardăm drepturile constituționale ale părților care trebuie să aibă dreptul de a fi uh, de a se prezenta în instanță, dreptul la un proces echitabil, la o procedură accelerată, care să respecte toate drepturile fundamentale, cerințele constituționale. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că drepturile fundamentale ale părților nu sunt sacrificate în avantajul eficienței și vitezei. Trebuie deci să ne asigurăm că acele companii care sunt mai mici sau care se găsesc dintr-un motiv sau altul într-o poziție mai slabă sunt protejate în viitorul regim european. Sper că v-am răspuns la întrebare. Și acum la întrebările dumneavoastră privind Curtea Comercială Europeană și relația sa cu alte curți internaționale, am spus în studiul meu că în ultimii 5-6 ani am văzut că țările încearcă să creează astfel de instanțe pentru a atrage litigi internaționale, pentru a atrage un număr mare de litigii. Și aceste instanțe internaționale încearcă să fie atrăgătoare pentru litigiile internaționale și să aducă judecători din diverse jurisdicții și din uh, jurisdicții respectate, în special Regatul Unit. Curtea din Dubai, de exemplu, are foști judecători din Regatul Unit. Așa încearcă să atragă litigiile și cred că e momentul ca Uniunea Europeană să facă ceva în acest sens, pentru că, fără îndoială, Uniunea Europeană ca atare, adică comunitatea statelor membre, are foarte multe de oferit litiganților internaționali, pentru că vorbim de o diversitate foarte mare. Second point, if I recall correctly, uh, referred. Apoi, v-ați referit la accesul la date. E un, studiu, un aspect pe care l-am atins în studiul meu. Am spus că judecătorii când se ocupă de cazuri transfrontaliere adesea au dificultăți să aibă acces la date, în special la legislația străină, dar și la cazuri care țin de legislația europeană. Și propunerea mea vizează îmbunătățirea situației respective și dacă inteligența artificială ar putea ajuta aici sau nu, nu știu, nu m-am uitat, n-am studiat neapărat această idee, dar cred că merită să privim mai în detaliu pentru a vedea cum putem ajuta la îmbunătățirea activității judecătorilor și să facem rezultatul procedurilor judiciare mai previzibil. N-am discutat despre asta neapărat în studiul meu, pentru că nu a intrat în sferă, dar cred că merită să explorăm potențialul inteligenței artificiale mai în detaliu, poate într-un alt studiu. Mulțumesc! Thank you as well. Mulțumim pentru prezentare și pentru răspunsuri, doamnă. Vă mulțumim foarte mult și acum dau cuvântul urând i bun venit doctorului, eh, doctorului Tatiana Evas de la Serviciul de Cercetare al Parlamentului, care ne va prezenta plus valoarea europeană la rezolvarea rapidă a litigiilor comerciale în UE. Doamnă, aveți 5 minute la dispoziție. Alex, thank you for very nice. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această prezentare detaliată din partea doamnei profesorul care a arătat foarte clar care sunt uh, implicațiile juridice. În prezentarea mea mă voi concentra asupra beneficiilor economice. Este așadar uh, o măsură foarte logică de urmat și am să vorbesc într-o perspectivă a pieții pentru a vedea ce uh, Beneficii economice ar putea fi generate prin acțiuni europene sau, cu alte cuvine, ce valoare adăugată suplimentară ar putea rezulta din uh, soluționarea accelerată a disputelor comerciale. Prezentarea mea va fi structurată pe 5 pași cu 10 folii. Am să încep prin a arăta de ce trebuie să luăm măsuri dintr-o perspectivă a pieței voi explica mai întâi uh, ce e în joc, uh, adică cât de mare este piața disputelor comerciale în Uniunea Europeană. Apoi voi aborda întrebarea ce acțiuni puteți întreprinde pentru a îmbunătăți funcționarea acestei piețe, iar în fine, prezentarea mea se va concentra asupra beneficiilor care ar rezulta în urma unor acțiuni legislative în acest domeniu. Și am să închei prezentarea mea revenind la întrebarea de ce e nevoie de așa ceva și până atunci sper să fi dat și răspunsul. Deci am să-mi încep prezentarea abordând din subțin, dintr-o perspectivă a pieței. So I will, well, we try to change the slide. Uh încercăm să folosim tehnica pentru vizionarea pe ecranele dumneavoastră. Deci, de ce acțiune avem nevoie? Pe partea de competitivitate, claritate și costuri, mai întâi competitivitate. Europa este în competiție cu alte regiuni și dacă ne uităm la structurile de piață, piața disputelor comerciale este caracterizată de o mai mare globalizare, digitalizare și concurență. Și există niște factori importanți care uh, guvernează această piață. Și dacă Uniunea Europeană nu va uh, lua măsuri, această uh, competitivitate sporită ar putea fi pierdută. O a doua acțiune, prin sporirea clarității, am putea beneficia de costuri reduse asociate disputelor, ceea ce ar face ca Uniunea Europeană să devină o jurisdicție mai uh, competitivă și atractivă pentru <clears throat> soluționarea disputelor. Uh, sectorul comercial are o părere pozitivă în ceea ce privește impactul așa cum unul de experți a spus, ar fi una dintre inițiativele cele mai de succes în ultimii 30 de ani. Însă, din punct de vedere procedural, ce pași suplimentar s-ar putea întreprinde, asta și pentru beneficii suplimentare în favoarea economiei europene? Pentru că Întârzieri în adjudicare creează costuri, iar iată că o accelerare în acest sens ar reduce costurile. Vă propun să trecem acum la punctul următor, să vedem care este mărimea pieței despre care discutăm astăzi. Uniunea Europeană este foarte competitivă. UE28 este a doua piață ca mărime din lume în ceea ce privește disputele comerciale care se cifrează la circa 126 de miliarde, 226 de miliarde anual. Deci foarte mulți bani implicați, o piață foarte mare, deci trebuie să o analizăm. Practic, Uniunea Europeană are o cotă de piață de 22% la nivel global. Piața disputelor uh, comerciale în Uniunea Europeană se cifrează la 51 de miliarde și dacă ne uităm uh, la disputele transfrontaliere. Această piață se cifrează undeva la 8,1 miliarde de euro. Așa cum spunea și doamnă profesor Rüle, uh, situațiile nu sunt egal distribuite la nivel teritorial. Dacă ne uităm la cota din PIB, la a fiecarei țări și uh, cota de piață ocupată de serviciile juridice. Vedem că aceste lucruri corelează și de regulă în literatura economică se spune că cota din PIB ar trebui să reflecte și cota de servicii juridice. Acum am să mă concentrez pe diferențe și um, aici vorbim uh, ca prețe principale de Regatul Unit, Franța, Germania, Italia și Spania. Acum, prin uh, acțiuni în acest domeniu, s-ar aduce întârzierile. Totuși, aceste dispute nu sunt egal distribuite. Ceea ce mă duce la următoarea idee, ce ar putea face Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți competitivitatea internă și la nivel global. Așa cum am menționat, există o serie de factori care afectează deciziile părților de a acționa instanță în anumite jurisdicții. Și aceștia sunt uh, factorii de top indicați în uh, studiul recent efectuat de Boston Consulting Group, care a analizat piața olandeză în detaliu. Principalele motive identificate se referă la complexitatea sau lungimea procedurilor, experiența judecătorilor și uh, viteza procedurilor. În alte studii, viteza procedurile sau timpul până în judecare este menționat întotdeauna ca unul dintre primii cinci factori. De aceea, în estimarea noastră de beneficii comerciale, ne concentrăm în special asupra vitezei procedurilor ca un element cheie. Sigur că nu este singurul element, dar este unul dintre principalele elemente legate de structura de piață și de uh, motivul pentru care părțile decid să acționeze în instanță într-o anume jurisdicție. Deci timpul este crucial. Pentru că în literatura economică se spune foarte clar că procedurile în instanță de durată sunt foarte costisitoare pentru companii și am să vă arăt foarte clar și la nivelul cifrelor ce presupune acest lucru. Deci ce poate face Uniunea Europeană? Să ia măsuri de acțiune colectivă pentru a reduce tergiversarea în soluționarea litigilor. Și ajungem așa la următoarea întrebare. Cât putem câștiga prin uh, luarea de măsuri în acest sens? Cât uh, câtă valoare adăugată europeană se poate genera în acest fel. Pentru a răspunde la această întrebare, în studiul nostru am dezvoltat un model care are două elemente principale. Primul element analizează oportunitatea reducerii costurilor, deci în cuvinte foarte simple, cât putem economisi dacă timpul până la judecare va fi redus, iar al doilea element se referă la uh, potențialul de litigi suplimentar pe care îl poate atrage Uniunea Europeană. Pentru a calcula acest lucru am combinat trei elemente. Am calculat așadar direct, impactul direct al reducerii costurilor de oportunitate, apoi am analizat și impactul mai amplu asupra economiei europene, calculând costurile indirecte și induse și uh, ca rezultat avem valoarea economică totală ceea ce va, va ajuta să interpretați cifrele pe care vi le voi arăta pe următoarea pagină. Așa, ne-am structurat evaluarea. Acum haideți să analizăm primul element. Câți bani se pot câștiga prin reducerea termenului până la judecare, lungimii procedurilor. Pentru a calcula acest lucru am dezvoltat trei scenarii în studiul nostru care analizează diferitele uh, modelări în ceea ce privește reducerea de timp. Cuantificare. Deci și suma în dispută și beneficiile asociate. Valorile în litigiu sunt undeva la 30 de miliarde, deci în momentul de față, în UE28, există 30 de miliarde de euro supuse litigilor. Nu e vorba de costul cu avocații, ci de valorile în dispută. Ce înseamnă acest lucru? Că 30 de miliarde de euro, de fapt, sunt înghețați. Deci nici una dintre părți nu uh, poate recurge la acești bani pentru că uh, banii sunt disputați. În anumite jurisdicții, banii sunt înghețați pe o perioadă mai scurtă de 100 de ani, de pildă în Italia, dar așa cum am auzit, în Grecia sau Italia, acești bani pot fi înghețați până la 4 ani. Și dacă vorbim de dispute comerciale cu sume mari, costurile sunt substanțiale. În estimarea noastră am mers pe trei scenarii. Scenariul 1, dacă aducem toate statele membre la media de astăzi de 126 de zile. Scenariu 2. Dacă toate statele membre ajung la un termen în primă instanță de jumătate de an, de deci 6 luni, și al treilea scenariu este mai ambițios, rezolvarea tuturor disputelor într-un termen uh, în care se realizează acest lucru în uh, jurisdicțiile cotate în primul sfert. Scenariul 1, mai puțin ambițios, va genera pentru economie 2,1 miliarde anual, iar uh, scenariul cel mai ambițios va genera 3 miliarde de euro. Deci sumele sunt substanțiale și nu e foarte greu de realizat dacă este vorba doar de accelerarea procedurilor. Pentru că nu e imposibil și nici nu necesită crearea de structuri noi. Și vă stau la dispoziție să, pentru a discuta mai în detaliu despre parametrii care au stat la baza acestor calcule. Următorul element al uh, evaluării noastre cu privire la valoarea europeană um, își propune să calculeze câte dispute suplimentare am putea atrage de pe piețele globale pentru a fi soluționate aici. Și aici am mers pe trei scenarii unul mai conservator, doar cu o schimbare moderată în structura pieței și scenariul numărul 3 presupune o transformare majoră în acela piață a disputelor comerciale. Și aici am văzut care este raportul între um, cota din PIB și impactul direct. Și aici am încercat să estimăm diferite scenarii plauzibile. Scenariul cel mai moderat ar genera pentru Uniunea Europeană 1,6 miliarde, iar scenariul cel mai ambițios ar genera 2,7 miliarde pentru economie. În concluzie, revin acum la întrebarea mea inițială. Ce poate face Uniunea Europeană și ce poate câștiga? În baza cifrelor pe care vi le-am putut prezenta doar uh, pe scurt, evaluarea arată că luând măsuri pentru accelerarea procedurilor, am putea vorbi în general de un beneficiu economic cifrat undeva între 3,7 și 5,7 miliarde anual. Sigur că există anumite rezerve aici, um, nu se va întâmpla imediat și va presupune o serie întreagă de măsuri, însă e posibil dacă se implementează la modul realist. Și Credem că impactul nostru estimat este în partea inferioară a beneficiilor pentru că am putut calcula doar uh, consecințele aferente reducerii termenului până la judecare, dar nu am putut cuantifica <clears throat> încrederea între statele membre sau um, câștigul de experiență sau cooperare, reducerea suplimentară. Însă aceste cifre vin cu un răspuns foarte clar la întrebarea de ce Uniunea Europeană ar trebui să ia măsuri pentru accelerarea procedurilor. Am uh, Metodologia utilizată este disponibilă în cadrul studiului, dacă doriți să o consultați. Și evident vă stau la dispoziție pentru întrebări și comentarii și aștept cu interes uh, dezbaterea. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă. Mă întreb dacă există întrebări din partea aerodeputaților. Doamna Nibler. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă. Două întrebări din partea mea. Spuneați că scurtarea duratei procedurilor sporește și atractivitatea pieței noastre. Eu cred că mm, e un pic uh, forfetară afirmația pentru că durata unui proces uh, ține și de complexitatea acestuia și de numărul părților implicate. Eu cred că mm, această complexitate nici măcar nu poate fi împărțită în trei categorii. Deci, prima întrebare, pe ce bază ați operat această încadrare? Și în al doilea rând, dacă ajungem la Brexit pe 30 martie anul viitor, Ați ținut cont de acest lucru? Cum se modifică cota în această piață? Vă rog, dacă doriți să răspundeți. Mulțumesc pentru întrebări, aveți perfectă dreptate. Ca reducere am încercat să vedem care sunt datele disponibile Am um, lucrat cu cifre agregate care țin cont de proceduri mai complexe și mai puțin complexe și media uh, în Europa este acum de 273 de zile. Și am plecat de la <clears throat> premisa că jurisdicțiile care a reușit să soluționeze cazurile mai puțin de 100 de zile și e vorba aici și de cazuri complexe și mai puțin complexe, atunci s-ar putea ajunge la soluții mult mai bune. Am coroborat mai mulți indici, a face afaceri în Europa este unul, apoi un studiu din partea Consiliului Europei, unde se monitorizează de asemenea durata până la judecare în instanță și numărul ar fi chiar mai mare dacă ne-am fi uitat și la alte elemente, dar uh, am analizat doar uh, adjudecarea în prima instanță. Personal, cred că pentru a ajunge la 196 de zile, care este media uh, actuală, este o, un pas rezonabil sau. A doua întrebare, ce cuantificare am făcut în ceea ce privește sporirea cotei de piață? Aici plecăm de la premiza că Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană. Și am plecat de la premiza că Uniunea Europeană ar putea atrage cazuri noi, iar cota va crește și după plecarea Regatului Unit. Vă mulțumesc foarte mult! Nu mai am alte solicitări de intervenție, de aceea aș dori să mulțumesc ambelor noastre vorbitoare de astăzi pentru prezență și pentru prezentarea acestor informații foarte interesante. Vă mulțumesc, stimate doamne! Și continuăm acum cu punctul 18 de pe ordinea noastră de zi. Deschid acum o sesiune dedicată acțiunii comune acțiunea colectivă în despăgubire și la care participă mai mulți experți și vom fi în măsură să avem o dezbatere sub formă unei audieri care este organizată în cadrul lucrărilor parlamentare actuale pe marginea unei propuneri a Comisiei în ceea ce privește protejarea intereselor colective ale consumatorilor. Propunerea face parte din așa numita inițiativă Noi Avantaje pentru Consumatori, inclusă în programul de lucru din 2018 a Comisiei pentru îmbunătățirea eficacității procedurii de acționare în uh, încetare și pentru a contribui la eliminarea consecințelor uh, um, legate de încălcarea legislației europene care afectează interesele consumatorilor. La solicitarea comisiei noastre, Departamentul de Politici pentru Drepturile Cetățenilor și Afaceri Constituționale a dat în lucru un studiu uh, denumit uh, acțiune colectivă în despăgubire în statele membre din Uniunea Europeană. Doi dintre autorii acestui studiu sunt prezenți astăzi aici pentru a ne prezenta lucrarea lor. Profesor Fabien Jules Sesec din partea Universității Versailles Saint-Quentin, Franța și profesor Maria Josea Azarbod profesor asociat în cadrul Universității Paris Sud. Aș dori să vă dau cuvântul doamnelor pentru circa 15 minute în total, astfel încât uh, să mai avem timp și pentru întrebări din partea eurodeputaților. Deci, uh, vă rog. Madame, monsieur, merci pour votre invitation. Domnule președinte, domnilor și domnilor, mulțumim pentru invitație și pentru posibilitatea de a prezenta acest uh, studiu efectuat în ultimele uh, luni de către France Europe Expert. O să facem prezentarea în franceză și pentru început îi dau uh, cuvântul colegei mele, doamna Azarbouf. Doamnelor și domnilor, este o mare onoare pentru mine să vin în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta rezultatele studiului pe care l-am uh, efectuat uh, la Transeurope Expert împreună cu colegii mei în număr de 3 și am studiat uh, modalitățile de uh, acțiune colectivă în despăgubire în Uniunea Europeană. Am studiat uh, directive, regulamente, recomandări, propuneri și am văzut necesitatea de a asigura accesul la justiție și buna administrarea acesteia. Trebuie să adăugăm că acțiunile colective contribuie la certitudinea juridică a tuturor, nu numai a victimelor. Acestea uh, dețin o putere deloc neglijabilă de a asigura întreprinderile, companiile că uh, nu uh, se alege în mod interesat legislația aplicabilă. De aceea ne dorim să avem cât mai mulți adereți la acest nou proiect, uh, generos proiect uh, european. Studiul a fost realizat ținând cont de constatările rapoartelor parlamentare din uh, uh, 2018, mai ales în ceea ce privește acțiunea colectivă Lipsa posibilității um, depunerii de astfel de acțiuni colective în despăgubire în justiție duce la o lipsă de încredere a consumatorului european. Am uh, studiat uh, dreptul uh, comparat și eu Uh, provenind din Germania și funcționând ca avocat, uh, am uh, salutat această ocazie de a compara legislația a 12 state membre. Vă să găsiți în anexă concluziile noastre vis-a-vis -vis de evoluție inegale, inegale ale statelor membre în ceea ce privește legislația privind acțiunile colective unele state membre nu au nici măcar un dispozitiv în uh, vigoare pe acest domeniu. Deci, propunerea Comisiei vine într-un moment oportun, când statele membre sunt dispuse să urmeze acest uh, elan pentru a depăși dificultățile de ordin politic cu care se conf- confruntă. Am analizat propunerea de directivă privind uh, acțiunile colective și vrem să prezentăm înainte de toate dispozițiile care merită preluate datorită convergenței punctelor de vedere ale statelor membre și apoi regulile care mm, mai necesită adaptări. Iar în al treilea uh, rând, uh, reguli de care este nevoie, dar care lipsesc încă din propunerea Comisiei. Propunerea oricum uh, merită urmărită cu atenție, pentru că își dorește să mm, instituie două posibile mecanisme de acțiune colective, injunctivă și compensatorie, Acestea trebuie menținute pentru că cât privește termenul acțiune reprezentativă care apare în propunerea comisiei, acesta este un termen foarte inspirat pentru că e vorba de o acțiune în numele unui grup și uh, în acest caz se pot, uh, se pot evita confuziile pentru că uneori uh, aceste acțiuni colective țin de un specific uh, european. Aceste injunctivă și compensatorii, aceste două tipuri de acțiune vin să fie completate de uh, o a treia posibilitate care face originalitatea originală, iar câmpul de aplicare, sfera de aplicare este foarte mm, amplă, un spectru larg alcătuit din 59 uh, de acte uh, normative uh, în vigoare. Fie că e vorba de persoane fizice, persoane juridice, consumatori, uh, proiectul uh, comisiei uh, de asemenea condamnă procedurile um, compensatorii care au loc în anumite state uh, membre încă. Pentru că excluziunea poate fi o, o sursă de conflict. Uh, acțiune colective au uh, un spectru mult mai uh, larg. Este deci vorba de un instrument uh, de justiție socială, un instrument al justiției moderne. Uh, și merită să susținem de asemenea uh, felul în care se întrevede monitorizarea uh, și păstrarea uh, condițiilor uh, uh, câștigate, adică drepturilor câștigate în urma acestor uh, acțiuni colective. În ceea ce privește acțiunile reprezentative transfrontaliere, recunoașterea unei calități de a acționa în alt stat membru uh, este dată de mm, anumite criterii care pot să ducă la uh, înscrierea pe o listă a comisiei. Recunoașterea finanțării de către terți și încurajarea acestor uh, acțiuni ar putea face necesară o reglementare a calității de a, a reprezentativității. Cu excepția cazurilor în care deciziile compensatorii obligatorii uh, merită uh, sprijinul, sprijinul uh, nostru, suntem uh, pentru punerea în uh, practica unui astfel de sistem. În ceea ce eh, privește aceste articole de la 9 la 15 cu privire la informare și reprezentare, efectare deciziilor, suspendare, limitare, eh, accelerarea procedurilor, eh, administrarea probelor, sancțiuni și așa mai departe, toate acestea urmează țelul de a servi publicului, de a apăra drepturile consumatorilor. să vedem în ce măsură studiul nostru a identificat uh, nevoi de îmbunătățirea proiectului. Acestea sunt de două tipuri, judiciare și extrajudiciare. Ar trebui contribui uh, consolidate uh, cu titlul de obligație anumite măsuri uh, statele membre ar putea fi obligate să pună în funcțiune un mecanism de omologare a instanțelor uh, judiciare, iar pentru a fi uh, capabil de acțiune, posibilitatea de a limita anumite uh, asocieri mi se pare periculoasă. Adică, iarăși, avem uh, forum shopping propunerea n-a urmat, uh, nu a urmat uh, regula optimului, opt uh, inului, pardon, și uh, se pare că foarte multe state membre vor opta să nu aplice aceste, acest dispozitiv. În acest uh, caz, Comisia are nevoie de un uh, mandat Dar în proiectul de regulament al Comisiei, uh, perioada pe care se uh, Uh, acordă acest mandat nu este specificată. Linia 3, qui prévoit les cas d'une décision la alineatul 3 uh, de la articolul 6 se vorbește de acest mandat, dar se spune că nu constituie o condiție pentru a iniția o acțiune în justiție. Este și uh, cazul uh, spețelor cu despăgubiri de mică valoare, care nu uh, sunt uh, în sfera de aplicare. Cazuistica e foarte limitată, dar uh, noi am noi am predat pentru uh, experiența belgiană. Il serait possible également d'adopter, bien évidemment, un opt-out pour les petits montants per Putem să acceptăm uh, cazurile implicând uh, sume derizorii, dar judecătorii vor avea nevoie de orientări pentru a ști cum să procedeze și chiar dacă există și alte sisteme, precum cel american, acest Uh, mecanism totuși trebuie adaptat specificului european. Înainte a trece la al treilea tip de reguli, vreau să vorbim puțin despre instrumentul adoptat. Dacă directiva ar fi un pas bun, experiența dată de lucrul la regulamentul privind protecția datelor am considerat că totuși regulamentul este un instrument mai eficient. Sigur că există o serie de reguli importante care uh, trebuie să figureze în propunere, dar nu figurează și despre asta vom vorbi în continuare. Printre acestea, trebuie să amintim uh, condițiile pentru admisibilitatea acțiunilor uh, colective, condiții care există deja în statele membre pentru acțiune colectivă, mi se pare indispensabil să existe registre pentru uh, soluționarea litigiilor uh, ce țin de protecția consumatorului. Deci aceste, uh, încă una dintre regulile care lipsesc din propunere și ar trebui să fie acolo, este uh, și regula um, înființării unui fond de garantare a Uh, plății despăgubirilor și acum am să-i dau cuvântul colegei mele care va continua prezentarea. În uh, pentru că această propunere uh, e puțin lacunară în ceea ce privește aspectele transfrontaliere, rămân riscuri de infracțiuni pe acest palier. Autoritățile europene au în, început să răspundă la această multiplicare a riscurilor de infracțiuni uh, uh, acestui fenomen prin uh, uh, adoptarea unui regulament uh, sau a regulamentului pentru protecția consumatorului CPC revizuit. Acest regulament trebuie să permită persoanelor fizice să acționeze direct pentru a obține despăgubiri. Studiul nostru prezintă diferite blocaje pe plan uh, actual. Arată, de exemplu, că mecanismele de reprezentare lipse, sunt lipsite de claritate și ne putem întreba la un moment dat uh, dacă o asociație belgiană de consumatori ar avea posibilitatea să acționeze pentru a reprezenta consumatori din Franța sau din Germania. Studiul insistă de asemenea pe dificultățile în materie de competențe jurisdicționale, forul ce protejează consumatorilor nu are uh, abilități de a iniția acțiuni colective. În uh, ziua de astăzi riscăm să se multiplice aceste acțiuni colective. O asociație belgiană ar putea să acționeze împotriva unei companii din Belgia, în Germania, același lucru, asociația ar putea să ia acțiune împotriva unei companii uh, germane, dar între cele două um, asociații de protecție a consumatorului nu există o coordonare, chiar dacă acest uh, lucru ar fi necesar, precum a fost în cazul Dieselgate, despre care vă amintiți că a depășit cu mult granițele Uniunii Europene grupurile care acționează împotriva intereselor consumatorilor nu sunt întotdeauna aceleași. Grupurile care acționează pentru consumatori nu sunt nici ele organizate la fel. Și uh, vedem că pe această listă, care nu e deloc completă, că există în diferite state membre diverse uh, acțiuni în curs uh, colective care nu sunt deloc coordonate și totuși soluții există. Prima dintre ele ar fi să spunem că dacă tot suntem pe piața unică, ne trebuie o procedură unică. Este o soluție ambițioasă, dar este o soluție care ar combune, ar corespunde cel mai bine idei de administrare a justiției, mai bună administrare a justiției. Uh, conform acestei propuneri, uh, Comisiei se poate desemna instanța cea mai bine plasată să um, rezolve acel uh, litigiu în funcție de părțile implicate, de interesele grupului de victime, cine sunt creditorii și cine sunt debitorii și așa mai departe. O acțiune unică ar fi foarte uh, benefică pentru toate victimele, oricare ar fi nivelul despăgubirilor. Dar obstacolul aici este cel al legislației aplicabile. Chiar dacă avem o procedură unică, nu trebuie să putem aplica decât o legislație și acest lucru nu poate fi evitat decât în cazurile foarte rare în care legislațiile sunt uh, armonizate la nivelul Uniunii Europene. E vorba de protecția consumatorului și e vorba de protecția datelor, dar cam atât. O a doua soluție ar fi să înlănțuim mai multe proceduri care să fie coordonate. Soluția există deja în domeniul solvabilității, insolvabilității, falimentului, acolo nu mai e vorba de proceduri uh, care țin de jurisdicție, ci de proceduri uh, administrate de autorități, precum autoritatea pentru protecția datelor și uh, de exemplu pentru autoritățile de protecție a consumatorilor și pentru autoritatea pentru protecția datelor sunt proceduri definite de regulamentul adoptat în decembrie 2017. Soluțiile, o a doua soluție, o a doua soluție aș spune ar fi um, coordonarea procedurilor. Acum apare și pe ecran ceea ce vă spuneam. Am putea avea proceduri cumulative atunci când caracterul uh, speciei este unul colectiv. Vă mulțumesc. Now we have the opportunity uh, or the members have the opportunity Mulțumesc, doamnă, pentru această prezentare și acum deputații pot pune întrebări ambelor vorbitoare. Monsieur Le Breton. Domnul Le Breton, vă rog. Je remercie les deux intervenantes de nous avoir exposé. Mulțumesc celor două prezentatoare care au făcut uh, niște prezentări foarte interesante. Profit să spun că mă bucur să o văd pe doamna Jo, pe care am cunoscut-o într-o altă viață, așa că bună ziua, dragă colegă, mă bucur să te revăd la Bruxelles. În ceea ce privește această procedură colectivă, există într-adevăr o caracteristică transfrontalieră. Ce trebuie să evităm este ca aceeași infracțiune transfrontalieră să nu fie partea unui proces colectiv directiv, dar paralel în instanțele naționale, cu proceduri specifice. Este totuși ceva ilogic dacă ne punem în poziția victimelor și da, de ce să nu ne imaginăm o formă de armonizare? Dar sigur, ar fi dificil. Principala mea întrebare este următoarea. Pentru a evita aceste acțiuni paralele colective, ca și în cazul Dieselgate, referitor la Volkswagen, cum facem? Doamna Jo a propus să luăm drept criteriu centrul principal de interes al grupului de victime. N-am o contrapropunere în acest sens, dar oare nu e dificil totuși să încercăm să stabilim care este centrul principal de interese al victimelor, dacă luăm cazul Dieselgate. Da? Ar fi Germania, nu? În acest caz. Haideți să intrăm un pic mai în detalii. Dacă am înțeles eu corect și dacă da, Germania e răspunsul, în acest caz trebuie să facem o acțiune colectivă în Alma, în Germania, cu legea din Germania. Și asta pune niște probleme, având în vedere cum stau lucrurile. Uh, oare nu suntem într-o armonizare prea mare aici? Problemele juridice se uh, înlănțuie, de fiecare dată constatăm diverse domenii cu probleme transfrontaliere și pentru a le rezolva Întotdeauna propunem o armonizare, un tribunal comercial european poate Problema este că avem tendința să marginalizăm uh, legislația națională și întrebarea mea este dacă nu vă temeți că această armonizare, care e de dorit, sigur, dacă analizăm teoretic lucrurile, n-ar risca să ducă totuși la o marginalizare excesivă a procedurilor naționale. Mr. Velken. Domnul Velken. Ja, zunächst möchte ich mich sehr Mulțumesc. Pentru început aș dori să Vă mulțumesc foarte mult pentru explicații. Cred că acest studiu prezintă o serie întreagă de aspecte interesante. Și deja în sinteza introductivă regăsim câteva observații foarte interesante în care se sublinează că actualul sistem este insuficient și că din acest motiv avem nevoie de o propunere la nivel european care, pe de o parte, să asigure accesul la justiție și, pe de altă parte, să reducă și costurile pentru indivizi. Apoi, mai sublinează că domeniul de aplicare, așa cum este propus în momentul de față, este prea restrâns și că nu e suficient să fie avut în vedere doar asocierile, ci și persoanele mm, juridice și persoanele fizice. Acest lucru arată că ne aflăm în momentul de față într-o situație juridică nesatisfăcătoare și nu doar uh, problema scandalului emisiilor uh, ar fi un exemplu bun în acest sens. În această dezbatere apar uh, informații care consider eu uh, sunt uh, destul de dezechilibrate și uneori chiar greșite în sensul în care dacă am extinde acest uh, drept de acționare în instanță, nu ne-am uh, confrunta cu un val de uh, plângeri ca în uh, Statele Unite. Și de aceea vă întreb, uh, după toate situațiile pe care le-ați uh, analizat acum, credeți că există acest pericol să ajungem la o industrie a acționerilor în justiție? Apoi, consider că este foarte bine că ați arătat foarte clar la pagina 65 că e nevoie de un instrument um, obligatoriu din punct de vedere legislativ în Uniunea Europeană. Așa cum am spus, uh, care să includă în sfera de aplicare și persoane fizice. Ne puteți spune încă o dată de ce este atât de important ca și persoanele juridice și persoanele fizice să fie incluse în uh, sfera de aplicare și nu doar asociațiile? Și alte două întrebări scurte. Spuneați că Articolul 4, aliniatul 4, ar fi deosebit de periculos. Uh, n-am reușit să înțeleg acum la o primă vedere, poate ne puteți detalia. Și apoi Mă tem că în Comisia de Afaceri Juridice nu vom avea parte de o propunere din partea raportorului prea curând. Ce ar însemna pentru cetățenii Europei dacă această propunere ar fi tergiversată aici în Parlament? Mulțumesc, acestea sunt întrebările și acum v-aș ruga să ne dați răspunsuri, dar pe scurt, vă rog. Încep, o să răspund la întrebarea pusă de domnul Le Breton, pe care îl salut și eu. Vous avez mis le doigt sur euh, le, le problème. V-ați pronunțat pe problema care ține de criteriul de competență pe care l-am propus ca centru al interesului principal al grupului victimelor. E drept în cazul Dieselgate e cam dificil să găsești unde se află acest centru principal de interes ale victimelor și asta riscă să ne ducă la la probleme și să ne facă să ne blocăm în instanțele germane. Pe de altă parte, nu cred că aceste tribunale al domiciliului victimei vor contribui la cea mai bună soluție. Ideea este să avem deja o cooperare la nivelul determinării judecătorului competent. E foarte important. În ceea ce privește riscul unei armonizări prea mari, Începând din momentul în care foarte clar avem în Uniunea Europeană, în ceea ce privește dreptul de consum, un nivel de protecție destul de echivalent, să spunem, în statele membre, cred că pentru a avea în vedere armonizarea regulilor materiale cu armonizarea regulilor procedurale, poate că nu putem spune că e o ambiție prea mare în ceea ce privește armonizarea. Mulțumesc pentru această întrebare care ne dă ocazia să fim mai concrete în ceea ce privește o industrie pentru procese colective. Ni se pare că există multe clauze, multe garanții care ne împiedică, ne vor împiedica acest lucru. În acest sens, o observație prealabilă și apoi revin la studiu. În țările în care industria proceselor colective s-a dezvoltat, aceasta s-a dezvoltat din motive alte decât mecanismul colectiv propriu-zis. În Statele Unite vorbim de existența unui juriu popular, pe când aici avem un judecător judiciar, în primul rând. În al doilea rând vorbim despre existența unor daune de sancțiuni, lucru pe care îl avem în vedere și statele membre nu par să fie să încurajeze acest lucru să delimiteze compensarea care putea fi alocată și să excludă orice posibilitate de daune punitive. Și există și daune pe rezultate care contribuie la faptul că aceste procese colective să fie un um, proces care favorizează nu grupul de victime, ci avocații și de aceea noi nu riscăm să ajungem la industria proceselor colective. Apoi ați spus de ce un uh, instrument obligatoriu? vorbim de implicații. O să citesc cele două întrebări ca să vă dau un singur răspuns. Deci e un instrument obligatoriu pentru că vedem că situația este inegală și dacă vrem să dezvoltăm piața internă, trebuie să dezvoltăm încrederea consumatorului în această piață și astăzi acest lucru nu se întâmplă. Nu, nu putem spune oriunde ați fi, drepturile dumneavoastră vor fi protejate la fel. de ce și de un, apare și chestiunea implicării pentru societate. Societatea vede în aceste probleme, eh, procese colective, un instrument de justiție socială și suntem pe calea cea bună, zic eu. De ce persoane juridice? Nu vorbim de persoane juridice, altele decât entitățile calificate și ad hoc care au dreptul de a acționa. Propunem să existe persoane morale care pot să fie membre ale grupului apărat. Mă gândesc la cauze anticoncurențiale, unde e foarte dificil să faci discriminarea, ceea ce nici nu dorim, între consumatorii, clienți finali și IMM-uri, care ar transfera sau nu costul asupra consumatorilor. Deci vorbim mai departe despre concepția de grup apărat, fie că acesta e compus de persoane fizice sau juridice și aceste persoane fizice intră în categoria de consumator. Și ultima întrebare, articolul 4.4. Acesta nu reprezintă deloc un pericol. Perocul pe, pericolul pe care am încercat să-l semnalez pe slide-ul cu reguli are legătură cu posibilitatea dată statelor membre de a limita remediul pe care persoanele le, îl pot căuta. Asta ar face ca persoanele care au calitatea de a acționa să caute țările unde pot acționa cu compensații și să evite țările unde această posibilitate nu există. Dacă nu e clar, sigur pot să vă mai răspund la întrebări. Thank you. I would... Mulțumesc! Vreau să mulțumesc ambelor, doamne profesor, deocamdată, dar sigur că sunteți binevenite să rămâneți alături de noi și pentru următoarele discuții pe același subiect, procese colective pentru îmbunătățirea accesului la justiție pentru toți, semnul întrebării. Avem alți vorbitori pentru această audiere? profesor Suzanne Augenhofen, profesor de drept, pe drept civil, drept privat european, drept comparativ și reglementări de piață prin legea consuma- pentru consumator și competențe la Universitatea Humboldt, Facultatea de Drept și Laura Marcus, Marcus și Simon November, care reprezintă test așa. Asociația Belgiană pentru Protecția Consumatorilor. Doamnă profesor, ați lucrat la redactarea legislației germane pe procesele colective și v-am ruga să ne prezentați punctul de vedere cu privire la propunerea de directivă dintr-o perspectivă academică. Doamna Marcus și domnul November, Belgia este uh, o țară cu printre cele mai dezvoltate legi pe uh, procese colective și asociația dumneavoastră a fost implicată direct în cazuri de um, procese colective. O să ne faceți o prezentare a propunerii comisiei pe acest subiect. Pentru a putea restructurat discuția, vorbitorii au fost invitați să se gândească la urmă, să dezvolte următoarele subiecte. În primul rând, garanțiile procedurale din propunerea comisiei sunt suficiente și adecvate pentru a garanta un acces adecvat la justiție și pentru a împiedica abuzul. Doamna Augenhofer are 10 minute apoi doamna Marcu și domnul November pentru alte 10 minute. După care membrii vor avea ocazia să pună întrebări. Doamna profesor Augenhofen, deci 10 minute. Vă mulțumesc, având în vedere că am doar 10 minute, voi pune accentul doar pe anumite lucruri. Să începem, deci. Mă bucur să văd că în sfârșit există o propunere. Probabil mulți dintre dumneavoastră, ca și mine, ați... Știți că toată lumea are dreptul să solicite compensații în ceea ce privește procesul colectiv și cred că prima veste bună este că deci avem o propunere. Cred de asemenea că rezultatul arată foarte clar că principalul aspect negativ legat de legislația consumatorilor este lipsa mecanismelor de executare. În SUA, Am văzut că lucrurile nu stau ca în Europa și cred că nu avem nevoie de o verificare prea detaliată pentru a vedea că sunt și multe vești false aici. Cred că cazul Volkswagen, menționat adesea de Comisia Europeană în propunere sau în notele explicative, ne arată foarte clar uh, lipsa de, că lipsa de proceduri colective este o problemă în Europa și în Germania, ca stat membru, care, ca multe alte state membre, de curând a implementat un fel de, de procedură colectivă, dar va intra în vigoare doar în 1 noiembrie și nu cred că va funcționa. Propunerea prevede o procedură cu o singură etapă. Acesta este principalul avantaj față de situația din Germania. Pentru că în Germania nu există compensații pentru consumatori vor fi doar hotărâri ale instanței și apoi fiecare consumator trebuie să se adreseze din nou instanței și să lanseze o altă acțiune. Și asta este foarte costisitor pentru consumator. Noua legislație germană nu rezolvă problema, pentru că uneori clienții aleg să nu meargă în instanță pentru a-și cere drepturile, procedura din Prin urmare, Asta nu e slide-ul potrivit de care vroiam să vorbesc, dar haideți să ne întoarcem un pic. Procedura din Germania prevede deci această procedură cu o etapă dacă sunteți din Germania sau cunoașteți uh, legislația Germaniei sau au vorbit despre cei care doresc această procedură în Germania, așa ați auzit că noua lege e foarte utilă pentru consumatori. Organizația Germană pentru Consumatori de îndată ce legea în vigoare în 1 noiembrie va face ca toți ger- consumatorii germani să poată fi compensați. avem guvernul german și Organizația Federală pentru Consumatori din Germania care au spus că nu e nevoie pentru avocați pentru consumatori, deci nu trebuie să-și cheltuie banii după ce legea aceasta intră în vigoare. Și asta nu e adevărat. Dacă vă uitați la activitatea Organizației pentru Protecția Consumatorilor în Germania, vedeți că sunt o serie de proceduri împotriva Volkswagen care vor începe în Germania. Și întotdeauna veți vedea că ultima frază în răspuns dată organizația federală că uh, consumatorii individuali trebuie să ceară consiliere juridică, trebuie să se consulte cu un avocat pentru a se asigura că fac totul cum trebuie când <laughs> se alătură acestei proceduri de colective. Pe acest slide avem articolul 6, aliniatul 3, litera B și asta este un lucru care este un avantaj al propunerii pentru că acoperă Arată deci că entitățile calificate pot să păstreze compensațiile și asta este un avantaj față de abordarea germană care nu acoperă cazurile în care consumatorii individual suferă pierderi mici, individuale. Pe următorul slide, partea rea, care e partea rea a procedurii. În general, de multe ori, propunerea este prea flexibilă și dă un prea mare avantaj statelor membre. Să vă dau niște exemple în acest sens. Primul exemplu entitățile calificate pot iniția o acțiune pentru a reprezenta interesul colectiv al consumatorilor care au avut de suferit. Interesul unui număr de consumatori. Ce înseamnă un număr de consumatori. Noi aici, 20 de oameni, 3 consumatori reprezintă un număr de consumatori, e foarte vag. Și dacă propunerea trece în forma actuală, statele membre sunt cele care vor hotărâ ce înseamnă acest concept un număr de consumatori. Poate Germania spune 3 consumatori sunt un număr și Italia o să spună 10. Deci asta e un dezavantaj pentru consumator și pentru companii. Și apoi avem articolul 4.4, care deja a fost menționat de colegele mele și cred că acest articol vorbește despre abuzul la nivelul statelor membre care poate nu vor anumite entități calificate să lanseze aceste acțiuni. Am avut un caz în Germania, în procedurile legislative, înainte de legea aceasta și legiuitorul german a definit cei care pot avea aceste procese colective, dar așa de strict încât doar Organizația Germană pentru Protecția Consumatorilor poate face acest lucru. Și apoi, exemplul 3, este definiția folosită cu privire la finanțare. Articolul 15.1 spune că statele membre iau măsurile necesare pentru a permite entităților calificate să mm, inițieze o acțiune, dar e foarte vag din nou. Sunt state membre care poate vor mm, scădea, coborâ costurile pentru procedurile în instanță pentru aceste entități colective și altele nu. Deci avem problema legată de garantarea certitudinii juridice și în ceea ce privește finanțare nu există nicio taxă, nu văd nici vreun risc ca dintr-o dată să ne lansăm într-un turism, într-o industrie a proceselor colective, pentru că aici procesul și câștigurile nu sunt chiar așa de mari. What really bothers me... Uh... Ce mă deranjează într-adevăr este legătura între pretenții individuale și acțiuni reprezentative. Colegii mei spuneau deja că articolul 6 este foarte neclar și nevastă a spus că după ce l-ați citit <laughs> de mai multe ori uh, l-ați înțeles, dar eu de partea mea trebuie să spun că l-am citit de mai multe ori și tot neclar e. Cum poate fi o decizie să fie valabilă pe pentru toți consumatorii afectați când este vorba de un mandat obligatoriu? Aici trebuie să spun că propunerea este negativă pentru în companie. Pentru că dacă înțeleg articolul 10 corect, decizia ar fi obligatorie doar dacă este în favoarea consumatorilor. Este singurul element unde procedura prevăzută în Germania este mai bună sau uh, mai adecvată pentru a ajunge la un rezultat echitabil. Pentru că de ce ar trebui ca o decizie să fie obligatorie doar dacă este în favoarea consumatorului? Ar trebui să fie indiferent de <clears throat> rezultat. Apoi aș mai avea de sugerat câteva schimbări de ordin structural. De asemenea, consumatorii ca grup ar trebui să poată acționa în instanță într-o lume ideală, totuși și IMM-uri ar trebui să aibă acces la acțiunile colective și de asemenea aș pleda și pentru o anexă flexibilă unde s-ar putea adăuga diferite regulamente și directive care, a căror încălcare ar genera aplicarea prezentei propuneri. Deci, așadar, consider că e nevoie de câteva schimbări necesare. Pe de altă parte, însă nu cred că ar avea nimeni uh, de câștigat dacă se tergiversează în continuare. Președintele, mulțumesc, doamnă profesor. Acum doamna Marcus și domnul Novembre au la dispoziție alte 10 minute. Vorbitorul, aveți cumva o telecomandă pentru pentru proiector? Yeah. Um, good afternoon to you all. Bună ziua tuturor, mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a vorbi despre legislația din Belgia în ceea ce privește acțiunile colective, pentru că avem uh, legislație în acest sens, suntem mândri de ea, dar totuși există câteva deficiențe. Voi fi succint, voi sări de uh, câteva dintre diapozitive. Suntem cea mai mare organizație pentru protecția consumatorilor din Belgia, suntem 300 de mii de membri, anul trecut ne-am sărbătorit aniversarea și uh, în special suntem independenți, nu primim niciun fel de subvenții sau ajutor financiar. Următorul diapozitiv. Legislația belgeană pentru acțiunile colective a fost uh, votată în 2014 Datorită faptului pe care îl cunoșteți deja, consumatorii au rezerve de a se adresa justiție. Pentru că e o diferență între a avea dreptate și a primi dreptate. Acum, după ce era vorba doar de dispute vis-a-vis -vis de consumatori, au fost incluse acum și IMM-urile. Dar sfera de aplicare cuprinde doar uh, <clears throat> pretenții uh, după data de 1 septembrie 2014 și doar pentru încălcarea legislației belgiene. Am să sar acum direct la schemă. arată aici o imagine sintetică. Deci trebuie făcută o cerere adresată instanței. Curtea decide cu privire la admisibilitate și decide pentru o procedură de tip opt-in sau opt-out. Instanța verifică trei elemente. Dacă este adecvată solicitarea, dacă există o încălcare a unui contract sau a uneia dintre cele 31 de legi menționate în lege dacă mai există altă acțiune în justiție um, care să fie mai adecvată decât acțiunea colectivă. Odată ce se determină admisibilitatea, judecătorul decide dacă să meargă pe varianta opt-in sau opt-out. Apoi negocierile obligatorii încep. Însă pentru găsirea unei soluții, evident, o soluție amicală, sigur, se poate găsi înainte de procedură în justiție, în cursul negocierilor sau chiar în um, cursul um, deciziei pe fond. Dacă apare o soluție amiabilă, în cursul negocierilor. Aceasta este preluată de judecător care um, desemnează un, o persoană cu punere în aplicare. Dacă nu, va trebui mers pe fond. Acum, puncte forte, puncte slabe. Sigur că această legislație cu privire la acțiunile colective de o voce consumatorilor ajung astfel în justiție pretenții care altfel nu ar fi fost ridicate. În 2015 am intentat un proces împotriva unei linii aeriene Tomascu, că a existat o întârziere de 8 ore pentru un zbor dinspre Tenerife către Bruxelles. Asta datorită unei ciocniri pe pistă. Thomas Cook a argumentat că a fost vorba de forță majoră și nu a vrut să achite compensația de 400 de euro la care aveau dreptul consumatorii în conformitate cu legislația în domeniu din 2004. De data ce am arat, demarat acțiunea colectivă, au plătit imediat, fără să mai aștepte decizia de admisibilitate, ceea ce arată că Acțiunea colectivă poate fi un instrument de presiune și mai trebuie subliniat că și consumatorii uh, individual nu ar merge în instanță pentru 400 de euro pentru că costă, ia timp și rezultatul e incert. Deci, într-un astfel de caz, acțiunea colectivă a fost într-adevăr utilă. Acum, sigur, Legislația are și câteva puncte slabe, durează mult procedurile. Chiar dacă nu asta a fost uh, intenția legiuitorului de a avea o sesiune de pledoarii pe partea de admisibilitate, dar admisibilitatea este contestată tot timpul, chestiunile factuale uh, sunt deja incluse în pledoarii. Odată ce se ajunge la o decizie de admisibilitate, se poate face recurs la, tocmai la decizia de admisibilitate. Aici, de pildă, avem un uh, caz în care a fost vorba de intermediar pentru revânzarea uh, unor bilete la concerte, care le vând foarte scump. Am intentat uh, în 2016 acțiunea în mai undeva și iar uh, săptămâna trecută am avut pledoariile pe admisibilitate, deci vedeți o perioadă foarte lungă. Așa cum vă spuneam la început, noi uh, nu uh, primim nici publicitate, nici alte fonduri, nu există bani pe care să-i obținem din aceste acțiuni Casa a treia cu Este foarte complicat atunci când se desemnează o persoană care să pună în aplicare decizia. Și evident că există diferențe în funcție de termenul la care a intrat în vigoare legislația. Avem un alt caz cu un operator telecom unde a existat o decizie de opt-in, astfel încât operatorul de telecomunicații a trebuit să transmită fiecărui consumator afectat o scrisoare, dându-le oportunitatea să se exprime și să se uh, asocieze acestui demers, însă scrisoarea a fost complet neclară, astfel consumatorii să nu înțeleagă, pentru că, sigur, operatorul de telefonie nu a avut niciun interes ca consumatorii să înțeleagă ceva, pentru că l-ar fi costat mai mulți bani. De aceea, uh, noi considerăm că de la bun început ar trebui stabilită o procedură de opt-out, de a nu se afilia unui demers decât la cerere. Și acum continuă colega mea. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește nivelul de armonizare, solicităm un nivel de armonizare care să permită însă menținerea nivelului uh, existent în Belgia, pentru că altfel ce am face? Dacă regimul nostru de protecție este mai uh, bun pentru consumator decât regulamentul propus. Ce trebuie să facem? Să avem o lege nouă. Deci ne trebuie un nivel minim de armonizare care să ne permită menținerea legislației noastre. Procedura de acțiune în descăbubire sau cea de um, încetare sunt chestiuni uh, complet diferite și nu ar trebui amestecate. Dificultăți în ceea ce privește cuantificarea pagubelor, la care s-au referit și antevorbitoarele, 6.4 prevede posibilitatea pentru statele membre să facă derogare de la principala procedură de acțiune colectivă și să există doar o declarație de responsabilitate a comerciantului și apoi Consumatorul ar trebui să înceapă acțiune individuală pentru a obține compensarea, ceea ce nu este în spiritul acțiunii colective. Pentru noi, această prevedere ar trebui uh, eliminată pentru că consumatorul n-ar face niciodată un astfel de demers. În cazul Dieselgate, de pildă, consumatorii au cumpărat mașini cu diferite motorizări, le-au folosit o perioadă diferită, deci dacă statele membre ar uh, <clears throat> folosi derogări și judecătorul ar lua o decizie doar cu privire la responsabilitatea comerciantului, atunci fiecare consumator ar trebui să demareze o acțiune individuală în care să uh, dovedească responsabilitatea concretă în cazul sau a comerciantului. și șansa extraordinar de mare ca consumatorul să nu intenteze un astfel de proces. În ceea ce privește cazurile pe daune mici, cred că și în aceste cazuri consumatorul ar trebui să aibă po- această posibilitate. Ce înseamnă uh, o sumă mică dacă un operator de telefonie uh, facturează 2 euro prea mult fiecărui consumator? Sigur că um, ar trebui găsit și un sistem la care să poată recurge consumatorii, în sensul în care să fie informați. Mai avem și diferite sugestii, de pildă pentru pagurile obținute în cazuri de daune mici uh, ar putea fi folosite pentru folosirea unei noi acțiuni colective. A doua sugestie în ceea ce privește finanțarea de către terți. Acest contract de finanțare din partea unor terți uh, ar trebui să fie făcut public doar uh, judecătorului și nu și uh, Uh, învinuitului, pentru că acest lucru ar conține și strategia de apărare. De asemenea, consider că ar trebui adăugate și alte elemente legislative la anexă, de pildă din uh, domeniul concurenței, pentru și apoi nu există o definiție a daunelor. Și aici trebuie specificat că trebuie acoperite măcar daunele economice și morale dacă ne gândim doar la protecția datelor și scandalul Facebook, de pildă. Apoi, informațiile pentru consumatori. Există anumite prevederi în această propunere unde comerciantul este obligat să acopere costurile cu informarea consumatorului. Susținem acest lucru și mai propune ca entitatea calificată să aprobe conținutul informațiilor puse la dispoziție de comerciant consumatorului. Avem un exemplu aici. Atunci când am început procesul împotriva operatorului de telefonie, um, a existat o decizie a judecătorului de a informa consumatorii cu privire la acest, ace, această acțiune colectivă împotriva sa și a transmis un text uh, complet ininteligibil. Din care rezulta că operatorul este controlat de judecător sau de entitate calificată. Deci, uh, respectiv, uh, textele ar trebui transmise consumatorilor ar trebui să fie aprobate în prealabil de către acestea. Mulțumesc foarte mult și nu ezitați să formulați întrebări. Vă stăm la dispoziție. Mulțumesc foarte mult ambelor uh, vorbitoare pentru prezentări. Și vorbitorului, evident. Și acum uh, există posibilitatea de a formula întrebări. Domnul Vulcan. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru cele trei prezentări foarte informative. Aș dori să vă readresez cele două întrebări formulate anterior pentru că sunt foarte importante. Vreau să vă adresez și dumneavoastră întrebarea dacă considerați că prin această propunere sau una ușor extinsă ar putea apărea o industrie a acțiunilor colective. De ce spun acest lucru? pentru că aici, în bula asta de la Bruxelles, de fiecare dată când vorbim de o extindere a sferei de aplicare, uh, ni se răspunde cu acest contraargument al susținerii unei industrii a acțiunilor colective. De aceea vă adresez și dumneavoastră această întrebare. Și în al doilea rând, o extindere la persoane juridice și fizice ar fi oare atât de periculoasă, pentru că în domeniul sănătății sau a mediului cred că ar fi absolut necesar. Um, mi-a plăcea să am evaluarea dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc! Domnul uh, Didier. Merci, Monsieur le Président. Euh, ma question s'adresse. Bună ziua, mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se adresează domnului Novambru și colegii sale. E vorba de nevoia unei protecții crescute a consumatorilor care uh, sunt uh, cei care beneficiază de această uh, inițiativă și noi înțelegem această nevoie de protecție, o luăm în considerare, dar știm de asemenea că există riscuri de abuz și Aș vrea să știu, ținând cont de exemplul belgian, dacă în acest caz legislația belgiană a prevăzut sau nu riscurile care sunt acestea, dacă au fost identificate, de exemplu, Să zicem că mm, o, cineva uh, uh, în mod uh, fraudulos pretinde că reprezintă un grup de consumatori și își dă în, în judecată rivalul comercial. Ce facem în acest caz? Dacă legislația belgiană a prevăzut garanții și dacă nu, nu considerați că ar fi poate util să ne gândim și la așa ceva? Herr Voss. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe auch eine, ich sage jetzt mal, Reihe von Fragen, ähm, die ich gerne stellen würde. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș avea și eu câteva întrebări de formulat. În primul rând, o primă întrebare legată de așa numitul forum shopping, alegerea jurisdicției convenabile. Așa cum am discutat și în prima parte a acestei audieri. Pentru că a existat și un studiu a Comisiei Jurii care trata acest risc al alegerii jurisdicției convenabile. Eu cred că și din motive de certitudine juridică ar trebui să evităm să asistăm la o trecere dintr-un stat membru în funcție de uh, condițiile prielnice și să încercăm să minimalizăm acest lucru. Și de aceea am vrut să știu în ce măsură riscul um, unor acțiuni colective transfrontaliere de a alege jurisdicția favorabilă există. Și dacă mai avem în vedere și regulamentul uh, Bruxelles 1A sau Roma 1 și dacă acestea ar trebui modificate în consecință. A doua întrebare se leagă de cea a colegului Timo Völkan, uh, care vorbea de industria acțiunilor colective. Asta nu este doar un argument uh, cu care vrem să închidem gura cuiva, pentru că mm, nu putem totuși avea doar atitudinea de a spune uh, nu contează ce rezultă, principalul lucru este ca și consumatorul să fie protejat. Eu cred că dacă ne uităm și la evoluția din Regatul Unit sau din Olanda, uh, Um, acest argument uh, este susținut și cred că și în um, argumentația comisiei apare idee a contracarării unui astfel de evoluție, poate că și prin uh, excluderea unor onorarii prea stufoase s-ar putea reduce astfel de mutații. Apoi, în uh, <clears throat> prezentarea diferitelor modele, s-a arătat că ar fi de dorit un astfel de lucru. Mă întreb doar însă în ce măsură uh, persoana care persoana vătămată este conștientă de faptul că se poate ralia unui astfel de de mers sau este conștient de faptul că poate renunța la această acțiune. Eu cred că atâta claritate este necesară. Dar cum face acest lucru printr-un model de tip opt-out? Omul trebuie să știe ce fel de rezerve trebuie să aibă, poate, și cu ce ai de a face până la urmă. Un alt domeniu care vizează de posibilitățile de aplicare. Colegul Velcan s-a referit și la mediu. Bine, sună foarte bine. Dar să zicem că, de pildă, poluezi aerul cu ceva și rezultă vreo pretenție. Cine este afectat, de fapt? Pentru că în acest domeniu al mediului putem avea efecte foarte incerte. Să zicem că apare un uh, normare de fum la Hamburg care se duce până la München. Eu cred că aici este foarte greu de delimitat uh, persoana vătămată. Și în plus, în articolul 80 din Regulamentul General de Protecție a Datelor, am uh, adoptat o prevedere care n-ar trebui să se încadreze aici. De aceea aceste suprapuneri mi se par de nedorit. Iar pe partea de drepturi uh, fundamentale, nu se poate pleca de la premisa că cineva are de la sine acest drept, ci trebuie să existe și o afectare individuală. Iar în cazul unor atacuri de către hackeri, de pildă, cum se va face determinarea cine a fost afectat uh, individual, dar și dreptul la intentare în justiție este un drept individual pe care uh, și trebuie să uh, existe și afectarea individuală, deci prin urmare pledez pentru sistemul opt-in. And the answers, <laughs> but I'm not sure that nu sunt sigur că în următoarele 14 minute rămase vom reuși să deslușim toate aceste amănunte ale structurii. Uh, so, basically, could, could the speak... Aș vrea să-i rog pe vorbitori să răspundă la întrebările adresate de membri. domnul profesor, uh, domnul profesor uh, că uh, a dorit să ia cuvântul. Da, vreau să dau cuvântul colegului nostru care a fost și el implicat în studiu. Riscul de abuz, la asta vreau să mă refer pentru a răspunde rapid observațiilor membrilor dumneavoastră. Din experiența de până acum, niciodată mm, apelurile colective nu, acțiunile colective nu au funcționat uh, în acest uh, fel. Uh, este Însă, din păcate, același lucru poate fi spus, adică acțiunile colective nu au funcționat pentru că nu au fost eficiente și în momentul de față autoritățile franceze vă vor spune că uh, nu mai vor să recurgă la astfel de acțiuni, fiindcă nu am avut niciodată rezultate. O a treia observație cu privire la abuzuri, se pare că avem uh, de-a face cu Adică, în aparență, este vorba de o adevărată industrie, dar, uh, de fapt, uh, în Europa, sectorul Uh, acesta este uh, sectorul acesta este ocupat de case de avocatură specializate. Mă refer la uh, drepturile consumatorului. Și știți că e la fel în Statele Unite, există dovezi empirice cu privire la abuzurile de tipul celor menționate de colegul dumneavoastră, la consumator. Pentru sectorul concurenței este o lipsă de reglementare care creează uh, sau lasă loc de abuzuri, într-adevăr. pentru uh, modalitățile amiabile de reglementare a disputelor litigioase, vrem ca medierea să fie obligatorie înainte de a merge la instanță dar uh, companiile nu au niciun interes să se așeze la masa negocierilor uh, atâta vreme cât este în pericol de a fi acuzat de practici uh, neconcurențiale, neroiale. O soluție amiabilă negociază, negociată poate fi într-adevăr preferabilă, însă acest lucru trebuie și el reglementat. doamna profesor Augenhofen. Nu cred că vor exista astfel de abuzuri. Cred că unele din articolele propunerii eh, împiedică explicit acest lucru. <coughs> Și vreau să confirm ce spunea Colegul meu știți uh, ce se întâmplă um, în uh, Statele Unite, să ne referim numai la uh, cazul um, Volkswagen. Acolo însă nu s-a ajuns în instanță, s-a ajuns la o înțelegere în afara tribunalului, iar compania a avut de ales între a plăti o despăgubire și alte tipuri de sancțiuni. Deci, n-a fost un abuz. Vedeți, uh, uh, pe de altă parte, dacă te uităm la declarațiile de presă ale Volkswagen emise în uh, Europa și în Statele Unite, veți vedea că sunt două declarații cu totul uh, diferite. Și trebuie să vedem care este motivul pentru acest comportament uh, dual. Poate ne putem gândi la asta uh, și în ceea ce privește fenomenul de forum shopping. Dacă consumatorii are o uh, problemă într-un alt stat membru și acolo se declanșează acțiunea, în statul său de origine își pierde orice drept de a uh, urmări în instanță același, uh, sau aceeași companie. Este un fenomen confirmat deja de Curtea Europeană de Justiție. O să adauge ceva colega mea și apoi revin eu pentru ultima întrebare. Așa să răspund la întrebarea dumneavoastră în legătură cu un risc, în legătură cu un concurent care să-și dea în judecată competitorii de pe piață. Deci, legislația din Belgia uh, uh, în, legislația din Belgia o astfel de plângere colectivă trebuie să treacă prin mai multe instanțe, uh, prin mai multe autorități care să aprobe, să confirme că acolo există suficiente temeri pentru a merge în instanță cu acțiune colectivă și acest lucru a fost tocmai uh, prevăzut pentru a evita o, așa zisă, industrializare a, a uh, acestor cazuri, să nu avem uh, acțiuni colective pe bandă. Deci, <coughs> nu se poate spune că există un risc. A... Și, de asemenea, mai sunt și puține um, stimulente nu uh, e un câștig atât de uh, mare pentru uh, cineva care vrea să recurgă la astfel de abuzuri. Deci, dacă nu există interes comercial, dacă nu există suficiente motive de această natură, nu se întâmplă acest lucru. Și eu vă, vă pot răspunde la întrebarea cu opt-out. Optinul ar fi mai potrivit, după părerea noastră, atunci când numărul de consumatori afectați e greu de stabilit, dar din experiența noastră, consumatorii vizați sunt uh, ușor de găsit. Vă dau uh, exemplul Thomas Cook. Era vorba de vreo 220 de pasageri la o cursă aeriană a fost, a fost ușor să îi găsim și să îi um, identificăm. A fost și un caz uh, în legătură cu uh, un furnizor pe internet uh, cu o, mare, o comandă mare de uh, scutece pentru bebeluși care n-au mai fost livrat uh, niciodată. Uh, și aici am văzut, am găsit cu ușurință consumatorii, iar în cazul Proximus vorbim de același lucru, un număr mult mai mare de consumatori însă și sunt și cazuri în care numărul consumatorilor este greu de estimat. Uh, thank you very much. Uh... Mulțumim. Sper că domnul profesor, doamna profesor Agner Hoffman, nu știu dacă mai avem timp, dar m-aș fi referit la protecția mediului. Nu pretind că sunt expert, dar cred că dacă Să zicem că este o fabrică în Hamburg care violează standardele de emisie și um, cineva se hotărăște să îi dea în judecată, nu ar fi o problemă să um, identificăm uh, modalitatea în care se poate ajunge la o acțiune de clasă sau cine sunt victimele Există opțiune pentru statele membre de a permite agențiilor, a, a, organizațiilor pentru protecția consumatorilor să aducă astfel de cazuri în fața instanței. Deci nu cred că o suprapunere cu legislația națională ar fi uh, vreo problemă? În momentul de față însă nu cred că regulamentul pentru protecția datelor furnizează suficientă protecție. Domnule, ați dorit și dumneavoastră să adăugați ceva? Du forum shopping, euh, de remarques. La première remarque, c'est que Ton... Da, o observație ar fi că nu avem un instrument armonizat. Există o formă de uh, forum shopping uh, care nu este prevăzută, dar un instrument armonizat ar putea să limiteze acest uh, fenomen. Nu știu cum am putea să-l oprim de tot, nici chiar cu reguli armonizate. Deci nu, Um, nu e nimic um, greșit în a permite uh, companiilor să își aleagă uh, jurisprudența mai favorabilă. Iar acest lucru este unul din uh, factorii ce determină companiile să se îndrepte către Olanda, către Londra, cu astfel de cazuri, să apeleze la cabinete de avocatură de aici. Mulțumesc, aș vrea să mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor noștri pentru că au uh, împărtășit experiența lor cu noi astăzi. Mulțumim foarte mult. Următorul punct este în camera deci am să îi rog pe toți cei care nu au dreptul să rămână la această ședință să părăsească sala. Mulțumesc!